La seduta aperta. Sesiunea este deschisă. Signori deputati, ieri... Doamnelor și domnilor deputați, ieri Parlamentul Britanic s-a exprimat cu o majoritate mare împotriva acordului care a fost negociat în ultimii doi ani cu Uniunea Europeană. Luăm act de acest vot deși, bineînțeles, îl regretăm, însă trebuie să-l respectăm, deoarece este expresia voinței majorității forțelor politice din Camera Comunelor. Acest vot trebuie însă interpretat așa cum trebuie. Aceste fote au, forțe au votat împotriva acordului, însă din motive diferite. Unii erau îngrijorați de backstop-ul din Irlanda, alții uh, erau uh, îngrijorați de o relație strânsă pe viitor între UE și Marea Britanie, Uniunea Vamală. Încă e prea devreme să evaluăm toate uh, scenariile. Nu știm, nu cred că va fi un no deal, nu există o majoritate nici pentru așa ceva în Parlamentul Britanic există două majorități negative, una împotriva acordului și alta împotriva eventualității unei ieșiri a Marii Britanii din UE fără acord, însă nu există nicio majoritate pozitivă. Prin urmare, așteptăm să înceapă eforturile pentru a construi cât mai repede o majoritate pentru o soluție consensuată, deci așteptăm să vedem ce anume intenționează să facă guvernul britanic. În ceea ce ne privește pe noi, suntem gata să fim ambițioși în ceea ce privește viitoarele relații cu Marea Britanie, chiar dacă guvernul britanic va hotărâ să modifice liniile roșii pe care și le-a impus. Parlamentul European are de plină încredere în negociatorul Uniunii Europene, domnul Michel Barnier, care a condus în mod moderat, înțelept și chipzuit aceste negocieri cu Marea Britanie. Dacă nu va fi posibil să fim mai obițioși, vom avea o ieșire a Marii Britanii fără acord, însă efectele vor fi negative pentru toată lumea și din toate privințele. Vrem, bineînțeles, să continuăm pregătirile pentru a face față și unei ipoteze de ieșire a Marii Britanii fără un acord. Ne gândim așa cum cred eu că se cuvine și asta e poziția Parlamentului European, deci ne gândim în primul rând la cetățenii Uniunii Europene care trăiesc uh, pe teritoriul Marii Britanii și la cetățenii britanici care trăiesc pe continent. Cetățeni care suferă de pe urma incertitudinii, cetățeni care vor fi primele victimele a unei ieșiri dezordonate a Marii Britanii din UE. Trebuie să continuăm să urmărim cu atenție chestiunea irlandeză, nu trebuie să lăsăm de una singură Republica Irlandeză, trebuie să facem în așa fel încât uh, frontiera dintre Irlanda de Nord și Republica Irlandeză să fie o frontieră flexibilă, însă în același timp trebuie să fie garantate interesele ce țin de sănătate, agricultură și uh, agroindustrie de sănătatea, agricultura europeană. În același timp, trebuie să ne dăm seama că am reușit să construim un consens între instituțiile europene și între statele membre de-a lungul acestor negocieri dificile. Există o unitate deci, care demonstrează că la greu Uniunea Europeană există și e capabilă să aibă o poziție politică uh, care să dea dovadă de coeziune. Începem acum dezbaterea noastră, declarațiile Comisiei și Consiliului în legătură cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Îi dau cuvântul doamnei Melania Ciuc, Ciot din partea Consiliului. President, honorable... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, the European Council în luna noiembrie, Consiliul European a susținut uh, acordul de retragere a Regatului Unit uh, din UE. Consiliul European a adoptat de asemenea și declarația politică care stabilea cadrul necesar pentru viitoarea relație între UE și Regatul Unit și a reiterat voința Uniune de a avea o relație și un parteneriat cât mai apropiat cu Regatul Unit pe viitor. Acest rezultat nu ar fi fost posibil dacă nu am fi dat dovadă de unitate și responsabilitate în rândul celor 27 de state membre și de asemenea între instituțiile europene. În ziua de astăzi, după ce tocmai am aflat rezultatul votului de la Westminster, nu putem decât să regretăm acest rezultat. Aceasta face ca uh, retragerea dezordonată a Regatului Unit să devină o alternativă din ce în ce mai posibilă. Un scenariu care are consecințe grave pentru noi toți, dar în special pentru Regatul Unit. Abordarea acestor consecințe va fi necesară și va fi necesară unitatea și responsabilitatea comună partajată între statele membre și instituțiile europene. Ținând cont de numeroasele declarații și mesaje contradictorii care au apărut în Regatul Unit înainte și în timpul dezbaterii care a fost urmată de vot, e greu să se găsească o explicație unică pentru acest rezultat rezultat care, bineînțeles, nu este sfârșitul, finalul jocului. E clar că renegocierea acordului nu este pe masa negocierilor, dar trebuie să fim pregătiți să, să susținem guvernul britanic pentru ca acesta să clarifice ce înseamnă acest rezultat pentru procesul de ratificare în Regatul Unit și care ar fi următorii pași. Între timp, așa cum a cerut în mod reiterat Consiliul European, prin invitația adresată Comisiei, Parlamentului European și Consiliului pentru a face pașii necesari, vom continua procesul de ratificare în cadrul UE. Din acest punct de vedere, pot să vă spun cu plăcere că săptămâna trecută Consiliul a adoptat decizia pentru semnarea acordului și a adoptat această decizie asupra finalizării sale și de asemenea a cerut consimțământul informat al Parlamentului. Responsabilitatea pentru ratificarea Regatului Unit rămâne de partea guvernului britanic. Voința noastră de a merge mai departe ar trebui să susțină guvernul britanic în eforturile sale de a finaliza procesul de ratificare. Rezultatul final, atât din punctul de vedere al calendarului cât și al conținutului, nu este însă deloc sigur. De aceea trebuie să continuăm pregătirile noastre pentru toate rezultatele posibile, inclusiv scenariul unui nou acord. Bineînțeles, nu ne dorim o astfel de situație, dar vom fi pregătiți pentru ea dacă cumva se întâmplă. Pregătirea și soluția de urgență pentru Brexit trebuie să fie și mai importante în ziua de astăzi la nivel național și european și aceasta ținând cont de munca care s-a făcut deja până acum. Aceasta înseamnă, bineînțeles, muncă legislativă suplimentară în acest moment al mandatului, dar suntem încrezători că Parlamentul European va fi la înălțimea așteptărilor în interesul tuturor celor implicați. Președinția, cu ajutorul dumneavoastră, este hotărâtă pentru orice situație să faciliteze adoptarea măsurilor de urgență necesare la timp. Vă mulțumesc pentru atenție. La parola ora al vicepreședinte della Commissione europea. Acum cuvântul vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Votul de aseară în Camera Comunelor a fost cât se poate de clară. Acordul de retragere a fost respins și acum va trebui să găsim o cale de a merge mai departe. Comisia regretă respingerea acordului de retragere, după cum a spus și reprezentanta Consiliului, deoarece credem că a fost rezultatul cel mai bun ce putea fi obținut într-o situație în care uh, două părți negociau uh, fiecare în interesul său. Comisia uh, a negociat. Michel Barnier a făcut o treabă excelentă negociind în numele 27 de state membre. Uh, negocierea a fost cu uh, guvernul britanic și credem că acest acord de retragere la care se ajunsese uh, făcea cel mai puțin rău posibil și să nu ne facem iluzia. Retragerea Regatului Unit aduce daune, face rău atât Regatului Unit cât și Uniunea Europeană, Uniunii Europene și Obligația noastră ca politicieni este să minimizăm acest uh, rău și credem că acordul respecta acest criteriu. Nu ține de noi să speculăm acum ce fel de Brexit vom avea. Va trebui să așteptăm să vedem ce se va întâmpla în Regatul Unit în Camera Comunelor, ce se va întâmpla cu poziția guvernului britanic și a Parlamentului britanic, iar apoi vom vedea ce vom face. Însă, Trebuie să ne asigurăm și că suntem pregătiți pentru orice fel de rezultat, inclusiv o retragere dezorganizată, fără acord din Uniunea Europeană, care ar avea enorme consecințe atât pentru Regatul Unit cât și pentru Comisia Europeană, cât și pentru Uniunea Europeană. Însă Comisia Uh, se va asigura că uh, putem reacționa la orice fel de rezultat. După cum spunea și reprezentanta Consiliului, vom continua procesul de ratificare a acordului de retragere, pentru că nu e așa, a fost un acord este și uh, rămâne, din punctul nostru de vedere, cel mai bun rezultat posibil pentru a asigura o retragere ordonată. C.S. Lewis spunea că nu putem să mergem înapoi să schimbăm începutul, dar putem începe de unde suntem și să schimbăm sfârșitul. Ora la parola al capo. Are cuvântul acum negociatorul șef din partea instituțiilor europene, a întregii Uniunii Europene, domnul Michel Barnier. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Uh, uh, domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, doamnă secretar de stat, aseară am luat act de votul uh, din Camera Comunelor, așa cum spunea domnul Timmermans, votul a fost clar, foarte clar, a fost o majoritate foarte clar împotriva acordului de retragere acordat de Consiliul European împreună cu Guvernul Britanic în luna noiembrie, acord pe care și dumneavoastră Parlamentul European l-ați salutat. Acum e pe de vreme să evaluăm toate consecințele acestui vot. Întotdeauna am respectat și respectăm în continuare dezbaterile parlamentare democratice din Marea Britanie și nu voi face acum presupuneri în legătură cu diferitele scenarii posibile. Ceea ce a demonstrat votul de ieri a fost că nu se întrunesc condițiile politice pentru ratificarea acestui acord la Londra. Regretăm profund acest vot, așa cum a declarat și președintele Juncker, și, doamnelor și domnilor, regretăm, bineînțeles, <laughs> și din cauza că am muncit din răsputeri cu toții, împotrivă, împo- împreună cu dumneavoastră, cu grupul de lucru Brexit, am colaborat din răsputeri și cu guvernul britanic, bazându-ne pe liniile roșii impuse de acest guvern și bazându-ne de asemenea pe exigențele Uniunii Europene. Regretăm uh, profund acest vot, deoarece acest acord de retragere a fost clădit împreună cu guvernul britanic, pe o bază obiectivă. Am ținut cont de exigențele comune pentru a nu avea o frontieră în Irlanda, am respectat dorința britanicilor de a menține integritatea teritoriului său vamal și împreună cu guvernul britanic am elaborat cadrul viitoarelor relații pe care Uniunea Europeană și le dorește cu Marea Britanie, relații pe care le dorim cât mai apropiate și ambițioase. Dar, bineînțeles, în funcție de cât ne permit liniile roșii britanice. Doamnelor și domnilor deputați, ascultând declarațiile publice făcute de deputații din Camera Comunilor care au votat împotriva acordului negociat cu noi, deci am ascultat din declarațiile lor, așa cum a reamintit și domnul Taine, am constatat că au votat împotrivă din motive foarte diferite, uneori din motive contradictorii sau chiar opuse. Din punct de vedere obiectiv, acest vot nu este o manifestare clară a unei majorități pozitive care să definească un proiect alternativ la acordul negociat, la acordul propus acum. În acest context, așa cum a spus domnul Timmermans, le revine acum uh, sarcina autorităților britanice să facă o evaluare azi sau mâine a acestui vot și, bineînțeles, guvernul britanic acum trebuie să ne indice cum anume vrea să procedeze pentru a avea o retragere ordonată din UE pe 29 martie, așa cum a reamintit aseară și domnul Donald Tusk, președintele Consiliului European. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, Spre deosebire de ce s-a spus uneori în ultimele săptămâni și zile, acordul pe care noi l-am um, construit cu guvernul britanic, un acord care are aproape 600 de pagini, e un acord bun. E rezultatul, bineînțeles, al unui compromis, însă este cel mai bun compromis posibil. Și vă spun că am făcut acest acord uh, dând dovadă de o atitudine obiectivă. Deci am încercat să aducem certiune juridică pentru a depărta nesiguranța juridică creată de o astfel de separare. Certitudine pentru cetățeni, cetățenii britanici, cei uh, europeni din cele 27 de alte state membre, ale căror drepturi trebuie să fie garantate uh, în mod uh, durabil. Aceste drepturi ale cetățenilor au fost întotdeauna prioritatea noastră, a dumneavoastră, a Parlamentului European și protecția acestor drepturi va rămâne în continuare prioritatea noastră, indiferent ce se va întâmpla. Indiferent de ce se va întâmpla. Securitate pentru cei care au proiecte publice, private, toți cei care beneficiază de pe urma fondurilor uh, europene, britanici sau cei din 27 de state membre. Deci aceste proiecte trebuie să fie ocrotite de acest acord. Securitate și stabilitate pentru Irlanda, Republica Irlandeză și Irlanda de Nord. Dacă ar exista din nou, vrem de ce să evite o frontieră controlată prin acest mecanism care ar păstra integritatea Marii Britanii și a pieței unice, respectând acordul din Vinerea Mare, acordul de la Belfast. De aceea, domnilor și domnilor, backstop-ul acordat cu Marea Britanie trebuie să rămână un backstop, o soluție de rezervă credibilă. Backstop must be a backstop, spune domnul Barnier în engleză. Securitate pentru companii și pentru administrație care ar dispune de o perioadă de tranziție și vă reamintesc aici că singurul temei juridic este acest acord de retragere, perioada de tranziție în care vor avea timpul necesar pentru a se pregăti și adapta. Acest compromis, bineînțeles, cu această tranziție ne oferă timpul necesar pentru a negocia viitoarea noastră relație pe baza unei declarații politice acordate și ea de către UE și guvernul britanic. Și vă reamintesc că în această declarație politică se lasă deschise mai multe opțiuni, respectându-se, bineînțeles, principiile noastre fundamentale. Reamintesc, de asemenea, că indiferent ce se va întâmpla, ratificarea acestui acord de retragere e necesară, e un prealabil pentru a crea încrederea reciprocă dintre între noi în perspectiva unei a doua negocieri care ar trebui să se deschidă cât mai repede negociere cu privire la viitoarea noastră relație. Și acum că veni vorba despre această relație viitoare, de fapt asta e lucrul cel mai important pentru viitorul continentului nostru. Vă reamintesc că Parlamentul dumneavoastră, Consiliul European în unanimitate, au susținut întotdeauna că dacă Marea Britanie dorește să-și modifice propriile linii roșii pe viitor și dacă optează pentru un nivel mai ridicat de ambiție, dacă vrea să meargă dincolo de un simplu acord de liber schimb, ceea ce nu e neglijabil, atunci Uniunea Europeană va fi, bineînțeles, gata imediat să uh, reacționeze favorabil la o astfel de evoluție. În ceea ce privește această relație viitoare, domnule președinte, domnul și domnul deputați, nu mă gândesc doar la relația economic, economică, la schimburile comerciale care sunt atât de importante pentru creștere și ocupare între noi. Mă gândesc la, toate, la toată cooperarea sectorială atât de importantă pentru comisie, la cooperarea între universități sau în domeniul cercetării, la pescuit, un sector foarte important, sectorul aviatic, transporturile și alte sectoare. Mă gândesc de asemenea la cooperarea polițienească și judecătorească de care vom avea nevoie și după Brexit. Și mă gândesc, bineînțeles, la stabilitatea continentului nostru, la securitatea Regatului Unit. Regatul Unit e o țară care e membra Consiliului de Securitate ONU, e o țară prietenă și aliată și va rămâne totdeauna partenerul nostru pentru tot ceea ce ține de politica externă, de dezvoltarea pentru cooperare sau cooperarea în domeniul apărării. Doamnelor și domnilor, am lucrat împreună preț de 18 luni. Această muncă colectivă a fost validată la fiecare moment cheie de către Guvernul Britanic, de către Consiliul European și de către dumneavoastră aici, în Parlamentul European. Atâta vreme că nu se va găsi o soluție la actualul um, blocaj, la actualul impas în care se află britanicii, atâta timp când nu va fi identificată o soluție, în mod clar, cu un sprijin parlamentar clar, noi nu vom putea face progrese. De aceea, următoarele etape sunt cele pe care le-ați spus și dumneavoastră. Guvernul britanic trebuie să ne spună ce intenționează să facă. Doamnelor și domnilor, un Brexit ordonat rămâne prioritatea noastră absolută în următoarele săptămâni. În... Însă, în momentul de față, niciun scenariu nu poate fi exclus și asta e valabil. Și în ceea ce privește scenariul pe care am vrut să-l evităm cu orice preț de la bun început, și anume să nu avem un acord, suntem pe 16 ianuarie, mai sunt 10 uh, săptămâni până la sfârșitul lunii martie, momentul ales de altfel de guvernul britanic pentru uh, a se transforma într-o țară terță. Acum, la 10 săptămâni, acest risc de a nu avea un acord e mai ridicat decât niciodată. Noi suntem hotărâți să evităm o astfel uh, un astfel de scenariu, însă în același timp trebuie să dăm dovadă de luciditate și de aceea ne vom intensifica eforturile pentru a fi pregătiți și pentru astfel de eventualitate. Serviciile Comisiei, uh, Secretariatul General al Comisiei deja de câteva luni, împreună cu statele membre și împreună cu dumneavoastră, au început lucrările lucrări care se vor accelera. Avem, ținem legătura cu toți actorii care acum în termen foarte scurt, s-ar putea să fie obligat să adopte măsuri de urgență pentru a face față consecințelor eventuale ale unui astfel de scenariu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru încredere încă o dată. Așa cum a reamintit și domnul Franz Timmermans, a, suntem convinși că acest compromis la care am ajuns după 18 luni cu guvernul britanic rămâne și astăzi cel mai bun compromis posibil este rodul unei munci constructive între cele două părți de-a lungul acestor negocieri. E și rezultatul unei atitudini constructive, atitudine de care vom da dovadă, voi da dovadă și o până la capăt. Calmul, unitatea, dialogul, transparența asta ne va călăuzi în continuare. Însă acum, guvernul britanic trebuie să ne lămurească cum anume vrea să procedeze pentru a organiza această retragere ordonată pe care a solicitat-o el însuși. Și dincolo de această retragere ordonată, știm că uh, Marea Britanie vrea să clădească cu noi un parteneriat de durată și ambițios. Vă mulțumesc! domnule Barnier, moi j'avais anticipé la confiance du Domnule Barnier, aș fi spus și eu că și Parlamentul European are încredere, însă ați menționat-o și dumneavoastră oricum. Grupul de lucru Brexit din Parlamentul European oricum va colabora strâns cu domnul Barnier pentru a găsi o soluție. Domnul Verhofstadt, liderul acestui grup, bineînțeles că lucrează de răsputeri împreună cu ceilalți membri implicați. Și acum avem intervențiile eurodeputaților. Primul este domnul Manfred Weber din partea PP. Domnule președinte, reprezentanța Consiliului Comisiei, domnule președinte, dragi colegi, câteva comentarii. În primul rând, sunt mândru. Sunt mândru în calitate de european și dacă ținem cont de ce s-a întâmplat uh, după Brexit și după ultimii doi ani și jumătate, pe experiența atât de puternică pe care am avut-o, dacă ținem cont de situația de astăzi, cele 27 de state sunt atât de unite și susțin poziția Parlamentului și știm ce vrem. Oamenii din Europa simt această senzație de unitate, de a fi o adevărată uniune, în special prietenii irlandezi au simțit-o și cred că putem fi mândri de ceea ce am reușit în ultimele luni, grație lui Michel, mulțumesc pentru asta, grație lui Jean-Claude Juncker. Deci mulțumire în primul rând. Un al doilea comentariu. 28 de guverne au confirmat uh, un acord, trei instituții de asemenea și acum un parlament spune nu. Este o majoritate clară și asta înseamnă pentru mine că mingea se află pe terenul prietenilor britanici, nu neapărat uh, de partea guvernului, ci a parlamentului. Avem o tabără a celor care își doresc Brexit, a celor care doresc să rămân, avem uh, o tabără a CETA Plus sau nu, deci indiferent care e soluția, spuneți-ne în sfârșit ce doriți. Dacă avem o orientare clară, atunci Europa este pregătită să finalizeze aceste negocieri. Al treilea element, trebuie să ne gândim încă o dată la care sunt obiectivele noastre și ne așteaptă o situație politică dificilă pe viitor am început cu niște principii foarte clare. De exemplu, pentru mine, piața unică și ideea libertăților de circulație sunt esențiale pe continentul european, pentru ca cetățenii să hotărească unde doresc să trăiască. Este o adevărată reușită a Uniunii. Și eu am susținut și voi susține aceste principii pentru întotdeauna, indiferent care va fi rezultatul votului britanic. Și avem și alte elemente de care trebuie să ținem cont. De exemplu, ideea de a evita o frontieră dură în Irlanda de Nord sau drepturile cetățenilor care trebuie menținute și garantate. Și trebuie să vă spun că dacă prietenii britanici doresc să aibă o altă negociere sau cereri suplimentare, avem și noi dreptul să cerem alte lucruri și atunci deschidem tot acordul. Nu doar chestiunile britanice vor fi pe masa negocierilor dacă se va vorbi despre renegociere. Deci, uh, din punctul meu de vedere, nu există marjă de manevră pentru o renegociere. Și acum un ultim comentariu. La momentul acesta, în calitate de candidat, călătoresc prin întreaga Europa și nu văd pe nimeni în Europa care consideră că abordarea britanică ar fi una inteligentă. Nimeni nu mi-a spus asta până acum. Cetățenii europeni îmi spun mai degrabă că văd că este un adevărat uh, haos uh, și o instabilitate economică care ne așteaptă de acolo și mesajul pentru următoarele alegeri sunt nu dați crez naționaliștilor, egoiștilor, e mult mai bine să reformăm Uniunea Europeană decât să părăsim sau să o distrugem. Urmează acum domnul Roberto Gualtieri, care va vorbi în numele grupului Alianței Progresiste a și Democraților. Aveți cuvântul, domnule Gualtieri. Mulțumesc, domnule președinte. După două luni de amânări, acum cunoaștem poziția Parlamentului britanic. O majoritate covârșitoare a votat împotriva acordului de retragere și împotriva declarației politice. Este o înfrângere istorică pentru guvernul conservator și pentru doamna prim-ministru Theresa May. Acum știm ce nu își dorește Parlamentul Britanic, însă la 70 de zile înainte de ieșire nu știm ce își doresc. Parlamentul a arătat, a explicat clar săptămâna trecută că respinge un scenariu fără acord. Și este binevenit acest lucru, pentru că lipsa unui acord ar fi rezultatul mm, cel mai prost posibil pentru toată lumea, dar mai ales pentru Regatul Unit. Am spus clar astăzi că nu vom dilua acordul de retragere și nu vom pune sub semnul întrebării credibilitatea backstop-ului evitarea unei frontiere uh, controlate în uh, Uh, Irlanda și uh, piața unică nu sunt negociabile. Protecția drepturilor cetățenilor UE și din Regatul Unit a fost o prioritate pentru noi de-a lungul negocierilor și nu vom accepta nicio soluție care să le afecteze drepturile. Autonomia noului cadru juridic, protecția standardelor noastre de mediu, sociale, de taxare, onorarea uh, angajamentelor financiare. Nimic din toate acestea nu poate fi pus sub semnul întrebării. Și nu vom uh, permite uh, să dăm curs uh, sau să se dea curs tentației negocierilor bilaterale. Unitatea între instituții uh, și acest Parlament uh, este și va rămâne cea mai mare forță a noastră. Suntem uniți și uh, te sprijinim, Michel în calitate de negociator. Ce urmează? Avem nevoie de o majoritate pozitivă din partea britanicilor și avem nevoie de o direcție clară și capacitatea de a obține rezultate. Votul de ieri a arătat foarte clar că în momentul de față nu avem așa ceva. Majoritatea care sprijină acest uh, guvern s-ar putea să rămână unită diseară pentru a rămâne la putere, dar au arătat că nu pot fi de acord uh, cu propriul lor lider uh, privind cele mai importante chestiuni ce afectează țara. Este nevoie fie de o majoritate clară pentru un anumit tip de Brexit sau uh, trebuie să uh, adresați din nou, să vă adresați din nou poporului. Dacă Regatul Unit vrea să-și schimbe liniile roșii Uh, foarte bine. Uh, accesul la piața unică, diferite scenarii au fost întotdeauna posibile, dar linia guvernului britanic le-a făcut imposibile. O relație viitoare mai ambițioasă ar fi pozitivă pentru ambele părți. Și noi suntem dispuși să interacționăm și să negociem într-un mod constructiv uh, respectându-ne orientările și propriile linii roșii. Întotdeauna am spus foarte clar că respectăm rezultatul referendum, referendumului, însă considerăm Brexitul ca fiind o eroare istorică ce uh, îi va face pe britanici să o ducă mai prost decât înainte. Articolul 50 poate fi revocat dacă guvernul britanic nu poate defini o cale de a merge mai departe. Poate că a venit momentul ca oamenii, cetățenii să aibă un cuvânt de spus cu noi alegeri sau cu un nou referendum. Grupul nostru are o poziție clară dacă este necesară o extindere a articolului 50 pentru a, oferi, a acorda timp suficient pentru una dintre aceste opțiuni, noi nu uh, ne-am opune. Însă, orice uh, prelungire a termenului trebuie să fie pentru un motiv clar, nu pentru a pierde mai mult timp. Brexitul este într-un blocaj. Mingea este în terenul Regatului Unit, care trebuie să dea dovadă de leadership, de responsabilitate și de o viziune clară uh, pentru deschiderea unor noi perspective și pentru a ieși din acest uh, blocaj. Noi vom continua să avem o atitudine uh, constructivă, să fim parteneri fiabili, lucrând în interesul cetățenilor europeni. În numele grupului conservatorilor și reformiștilor europene are cuvântul domnul Kamal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Barnier, domnule Timmermans și doamnă ministru. În primul rând, îi mulțumesc domnului Barnier și mulțumesc domnului Timmermans pentru discursurile moderate din această dimineață corecte. Permiteți-mi să vorbesc despre o persoană care a urmărit această dezbatere în legătură cu apartenența Marii Britanii la UE din ambele maluri ale canalului Mânecii. Mă gândesc la faptul că am sugerat soluții de-a lungul timpului pentru ambele tabere și ca lider al grupului ECR nu vă voi spune doar, nu v-am spus doar la ce ne împotrivim, ci am oferit și soluții. Și de când am devenit eurodeputat, un lucru m-a uimit în legătură cu relația între Marea Britanie și UE, și anume diferența de percepție pe ambele maluri ale canalului Mânecii. Mulți cred, cred în continuare în modelul anilor 50 de integrare politică, însă în ultimii 40 de ani, Marea Britanie, clasa politică, a văzut, uh, Marea Britanie s-a văzut mai ales o zonă comercială. Faptul că politica ține de percepție e valabil și când ne uităm la acest acord de retragere. Pe această parte a canalului, UE a știut foarte clar. Au spus că nu vor să pedepsească Marea Britanie pentru că părăsește UE. Au spus că nu ai cum să fii în afara Uniunii Europene și să-ți fie la fel de bine ca înăuntru. Deci UE a avut o, o atitudine dură la negocieri. Așa, asta e o strategie a negociatorilor, nu s-au făcut-o pentru ca orice, ca acest acord să fie practic un acord care să descurajeze pe alții să încearcă să facă același lucru. Acum UE spune că obiectivele au fost atinse. S-au spus de, s-a spus de asemenea că s-au făcut compromisuri. Unii însă sunt îngrijorați de faptul că acel backstop le oferă un avantaj prea mare companiilor europene, un acces la piața britanică. Alții spun că ar afecta uh, posibilitatea de a face acorduri comerciale cu alte țări și mulți spun că nu e nevoie de un backstop. O spun și aici, însă la Westminster, cei care se opun acestui lucru văd lucrurile complet diferite. Deci, iată din nou percepțiile complet diferite. Pentru ei, acordul de retragere are obliga- obligații juridice, cred ei, obligatorii, care îi vor încătușa într-o uniune vamală pentru întotdeauna. Oficiali au spus presei că această Uniune Vamală va forma baza următoarei relații. Ei văd textul acordului ca o listă de aspirații fără obligații juridice de a avea uh, niște relații comerciale pe viitor. Ei sunt îngrijorați de faptul că uh, de, și în tratatul UE uh, există clauza de retrage, faimosul articol 50, acest nou acord ar putea să îi blocheze practic în această uniune vamală, ca Hotel California, de unde, unde poți să faci check-in, dar nu mai poți pleca. De asemenea, ei cred că uh, nu se respectă situația Irlandei de Nord și că nu se ține cont de părerea unioniștilor, dar și a celelalte comunități, așa cum cere acordul din Vinerea Mare. Și îmi spun de asemenea, mă întreabă de ce e nevoie de un backstop de fapt dat fiind că premierul irlandez a spus că nu va exista o frontieră dură controlată chiar dacă nu va fi o înțelegere. Cei care se opun din la, la Westminster, deci chiar și oameni moderați, au ajuns să creadă că un nou deal e mai bun decât acest deal oferit. Acum, laburiștii sunt în opoziție, încearcă pe orice cale să ajungă la putere. Ați văzut, au înaintat și o moțiune de cenzură, însă mai sunt și alți politicieni care cred că publicul a fost suficient de inteligent să-i voteze, însă sunt prea proști să înțeleagă ce anume votau la acel referendum. Acești deputați vor să tulbure întreg procesul și să uh, anuleze rezultatul referendumului. Și iată, am ajuns astăzi într-o fază critică a acestui proces. UE a avut multă răbdare, atâta vreme cât mingea a fost în terenul britanic, însă mă tem că nu va trebui să așteptați prea mult. Va fi un vot, o moțiune de, conzură, de cenzură, va fi o discuție în Partidul Conservator pentru a vedea cum putem obține sprijinul Camerei Comunelor. UE acum are două opțiuni. Puteți să nu faceți nimic, să așteptați un nou deal, puteți uh, să retrageți backstop-ul sau puteți să convingeți uh, britanicii că nu vreți să-i mențineți uh, întotdeauna în Uniunea Vamală și că backstop-ul respectiv va fi doar temporar. Eu înțeleg că vi se pare mult, dar fiindcă dumneavoastră credeți că îi oferiți o înțelegere bună Marii Britanii. Însă, în 2015, când negocia David Cameron, practic ă, am fost la un pas de obținerea unui rezultat. Deci dacă nu se fac eforturi pentru a ajunge la o înțelegere, pentru a ajuta pe doamna May să ajungă la un consens în Westminster, ă, n-ar trebui să uităm că e vorba de cetățeni în primul rând. Deciziile noastre în următoarele zile și săptămâni vor afecta locurile de muncă, companiile, creșterea economiei noastre. Scrisoarea de luni a domnilor Juncker și Tusk a dat uh, de înțeles că s-ar putea să existe mai multă flexibilitate și dacă această flexibilitate poate să se traducă în mai multe propuneri, s-ar putea să ne ajutați și doar atunci vom înceta să ne mai uităm către trecut, să începem să negociem în prezent pentru a clădi o relație mai cinstită pe viitor. Per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici. Cum în numele grupului ALDE are cuvântul domnul Verhofstadt. So, dear colleague. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, haideți să fim sinceri. Am sperat un alt rezultat, dar știam cu câteva săptămâni dinainte că de fapt acesta urma să fie rezultatul votului. Și uh, faptul că cei uh, din Regatul Unit uh, ne-au dat deja indicații în acest sens Știam la ce să ne așteptăm. Trebuie să vă spun totuși că nu sunt surprins, uh, pentru că um, încă după referendumul uh, uh, din Regatul Unit, în Downing Street, la Westminster, la Whitehall, peste tot, întotdeauna au fost majorități împotriva ceva, împotriva aderării la UE, împotriva pieții unice, a Uniunii Vamale, a libertății de circulație a persoanelor sau a backstop-ului irlandez și lista este foarte lungă. Eu cred că în dezbaterea din această dimineață, domnule Kamal, întrebarea care se pune este cum să ieșim din acest impas și am sperat ca dumneavoastră să ne dați o indicație în discursul dumneavoastră. Ați descris situația din Regatul Unit, o înțelegem, dar cum puteți ieși din acest blocaj? Cum puteți evita uh, acest uh, uh, scenariu atât de devastator, de catastrofic uh, al unei lipse de acord. Și cred că sunteți de acord cu mine că avem nevoie foarte rapid de o majoritate pentru ceva la Camera Comunelor și în politica britanică în general, o majoritate care să susțină ceva și care să fie în interesul britanicilor și a UE. Și cred că acest lucru se poate obține dacă în sfârșit partidele politice din Regatul Unit și toate partidele, nu doar conservatorii, deci toate aceste partide politice încep să pună uh, interesul țării înaintea propriilor lor interese înguste și de partid. Aceasta este elementul esențial. Și haideți să o spun și altfel. Domnul Jeremy Corbyn Eh, dorește să devină prim-ministru, e un lucru legitim. Doamna May, de asemenea, dorește să rămână prim-ministru, de asemenea legitim și de înțeles că d ul dorește să uh, utilizeze uh, situația pentru a avea o Scoție independență sau alții doresc să păstreze unitatea țării. Toate acestea sunt dorințe și așteptări legitime pe care fiecare parte le are. Toate sunt legitime, însă și mai important este ca rezultatul uh, ieșirea din impas și ieșirea din acest sistem binar în care s-au încorsetat acum, din acest antagonism. Deci, iată, aceasta, uh, acest Brexit a adus diviziuni în rândul conservatorilor și, practic, toată discuția a început de aici. Însă lucrurile astea s-au schimbat. Nu mai este vorba de o luptă în rândul conservatorilor. Este o problemă de-a dreptul existențială a Regatului Unit, a viitorului britanic și trebuie rezolvată. Deci nu mai este o luptă internă de partid. Și știu că nu eu, un modest belgian, trebuie să dau lecții britanicilor în legătură cu ce trebuie să facă. Nu e rolul meu, dar cred Cred totuși că a sosit momentul să spunem prietenilor britanici că pentru sau de dragul Marii Britanii ar trebui să se coopereze între partide așa cum facem și noi aici și am făcut-o încă din prima zi. Deci pentru a defini care va fi următoarea relație între cele două părți, între UE și Regatul Unit și pentru a redefini din nou liniile roșii, acele linii roșii care au fost impuse unilateral încă de la început și pot să vă spun că, practic, linia dură este cea reprezentată de conservatori. Iar noi, din partea UE, vă spun cu sinceritate că suntem pregătiți pentru o relație viitoare mult mai aprofundată decât cea prevăzută în declarația politică, dragă Michel, și pe care ai confirmat-o în urmă cu câteva minute. Și dacă există o majoritate transpartinică în Camera Comunelor pentru a merge în acest sens pentru o relație și mai aprofundată, atunci suntem și noi dispuși să ne luăm angajamentul pentru a atinge un astfel de rezultat. Dar mai sunt două avertizări mici pe care aș dori să le fac aici. În primul rând, uh, ceea ce nu vom permite, indiferent de situație, este ca această uh, controversă în politica britanică să ajungă până aici pentru că înțelegem poate că aveți nevoie de mai mult timp, dar cred că nu e bine să mergeți cu articolul 50 dincolo de momentul alegerilor europene, pentru că asta nu va face decât să sporească nesiguranța pentru companii și pentru cetățeni. Și o a doua avertizare în ceea ce privește interesul cetățenilor UE și britanici la oaltă. Indiferent că avem acord sau nu, domnule președinte, vom face tot ce stă în puterile noastre pentru a putea menține și garanta drepturile lor, drepturi care sunt prevăzute în acordul de retragere. Și dacă e necesar, alături de Comisia Libe, ne vom lua un angajament alături de Camera Comunelor și alături de Home Office cu comitetul responsabil de acolo pentru a asigura și garanta aceste drepturi. Pentru că eu cred că cetățenii noștri nu pot deveni victimele acestor jocuri politice în, în jurul Brexitului, așa cum se întâmplă astăzi. Mulțumesc! numele are domnul Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi ieri am fost martorii unei coaliții improbabile a unor membri ai parlamentului britanic care din motive opuse uneori au votat în masă împotriva ceva acest ceva fiind un acord de retragere ținând cont de uh, restricțiile juridice ale acordului de pace din Vinerea Mare, uh, ținând cont de liniile roșii ale guvernului britanic și ținând cont de uh, protecția fundamentului Uniunii Europene, acest acord este singurul acord posibil. Noi, în Parlamentul European, sprijinim cu fermitate acest acord negociat așa cum l-a prezentat Michel. În al doilea rând, mă încurajează uh, faptul uh, să văd un amendament care a fost uh, depus și anume posibilitatea ca Regatul Unit să renunțe practic unilateral la acordul din Vinerea Mare a fost respins. Asta mi-a arătat hotărârea uh, de a menține acordul din Vinerea Mare. Să nu subestimăm posibilitatea uh, să nu subestimăm efectele unei, unei acțiuni unilaterale în Irlanda de Nord. Bun, avem o mare majoritate împotriva acordului de retragere și am înțeles și o majoritate împotriva scenariului fără acord. Dar să nu ne facem iluzii un, o ieșire fără acord este ceea ce se întâmplă dacă nu se găsește o majoritate pozitivă pentru o alternativă. O alternativă care ar cere autorităților britanice să își reconsidere, să-și regândească unele dintre aspirațiile pentru viitorul relației UE-Regatul Unit. Dacă Parlamentul Britanic este nu este dispus sau nu poate să ajungă la o astfel de majoritate pozitivă, în calitate de democrat, cred că singura alternativă uh, va fi atunci să, uh, îi, să, între, să fie întrebat poporul britanic dacă vrea să. Dragi colegi, așa cum înțeles, înțeleg eu tradițiile britanice, uh, ele se bazează pe curtoazie și fair play am fost martorul suficientor întreruperi din partea deputaților britanici. M-aș aștepta ca deputații britanici să apere valorile propriei țări. Tocmai uh, de aceea am apreciat atât de mult statutul de membru al Regatului Unit în Uniunea Europeană, pentru că, au contribuit cu atât, pentru că ați contribuit cu atât de mult. Deci, revin, pentru că am fost întrerupt. Deci cred că poporul britanic trebuie să, uh, de, să aibă un cuvânt de spus dacă dorește să iasă sau să rămână din Uniunea Europeană. La final, s-a vorbit mult despre economie, despre mediul de afaceri. De ambele părți ale canalului mânecii, cred că trebuie să uh, nu uităm Uh, cei 2 milioane de cetățeni britanici de partea aceasta a canalului, dar și cei 3,5 milioane de cetățeni UE în uh, Marea Britanie. Ei au fost uh, luați ostateci în această, um, în această luptă. Tot acest, toată această dezbatere și toate aceste acțiuni trebuie până la urmă să se rezume la binele cetățenilor. Mulțumesc! În numele GUE NGL are cuvântul doamna Martina Anderson. We support the backstop as the... Sprijinăm backstop-ul deoarece e calea cea mai puțin dăunabilă, ă, dăunătoare, însă nu putem negocia asta. Zi de zi guvernul britanic ă, arată dispreț față de irlandezi și nu respectă acordul din Vinerea Mare. O parte din establishmentul uh, britanic, sprijinită de DUP, s-a opus întotdeauna acordului din Vinerea Mare. Unii văd Brexitul drept o cale de a scăpa de acest acord. Nici o rezoluție, nici, un re, nici o soluție pozitivă pentru Irlanda nu va veni din partea Parlamentului Britanic. Nu s-a întâmplat niciodată asta și nu se va întâmpla. Spre deosebire de circul uh, constant și uh, enervant de la Westminster, UE întotdeauna a sprijinit acordul din Vinerea Mare, un acord vital din acordul acesta, uh, apără Irlanda de acest haos. Și, domnule Verhofstadt, e ceva legitim și democratic. În acord se spune că după ce secretarul de stat britanic consideră că uh, au existat modificări uh, demonstrabile, poate să convoace un referendum în legătură cu unitatea britanică. Teresa May știe asta. A spus-o și în public. Așa și-a făcut și Karen Bradley. Guvernul britanic trebuie să țină cont de declarațiile făcute de Uniunea Europeană din aprilie 2017. S-a spus că dacă va exista un vot democratic de reușit în legătură cu unitatea irlandezilor, Irlanda de Nord va rămâne în Uniunea Europeană, așa numita clauză germană. Între timp, Irlanda are nevoie de un plan de urgență pentru a sprijini acordul din Vinerea Mare cu toate părțile lui, sprijinind de asemenea organizarea unui referendum în legătură cu unitatea dintre irlandezi. Asta trebuie să fie parte din acord. Deci, de aia se ajunge practic la situația asta dramatică. Avem dreptul și noi irlandezii să ne hotărâm viitorul fără o interferență din exterior. Ai o prevedere din acordul din Vinerea Mare. Să avem deși noi un cuvânt de spus în legătură cu Uniunea din care vrem să facem parte. Cuvintele lui James Conley. El a spus că guvernul britanic nu are niciun drept în Irlanda. Niciodată nu a avut vreun drept în Irlanda și niciodată nu poate să aibă vreun drept în Irlanda. Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta la parola all'onorevole Farage. Domnul, domnul Farage, în numele grupului FDD. Your Excellency, Mr. Barnier. Domnilor și domnilor, domnule Barnier, domnule Timmermans, prim-ministrul, uh, în urmă cu câteva zile, uh, utiliza uh, acești uh, termeni, ceea ce este coerent cu întreaga negociere. Mi-am dat seama uh, în decembrie 2017 ce se întâmpla, când termenul a fost uh, stabilit de Barnier, un tehnocrat neales de nimeni și asta la 4 dimineața. Și doamna mea a acceptat practic cu acest termen și backstop-ul pentru Irlanda. Și acesta a fost clar că era o lipsă de leadership, dar și mai important este că doamna May nu a învățat uh, lecția istoriei, că dacă dai un deget, uh, ți se va lua toată mâna. Practic, uh, aceasta era lecția pe care trebuia să o învățăm și, practic, acest acord de retragere nu este decât uh, un acord prin care cedăm totul. Doamna May aștepta să aibă niște concesii de la dumneavoastră, dar din ce ați spus astăzi e clar că nu aveți de gând să faceți niciun fel de concesie. Doamna May este în continuare prim-ministrul nostru ceea ce este remarcabil, pentru că dacă ai un pic de simț al onoarei, ar fi trebuit deja să renunțe. Domnule Barnier, unii aici spun că ați irosit doi ani din viața dumneavoastră, însă nu sunt deloc de acord, pentru că dumneavoastră ați reușit să ajungeți exact unde doreați. Și asta în ciuda faptului că 500 de uh, deputați au votat pentru articolul 50, ceea ce însemna că avem 2 ani pentru negocierea acordului de retragere sau pur și simplu ne retragem fără acord. Aceasta a fost uh, uh, legea dată de Parlament, legea de retragere, care spunea că în mod necondiționat trebuie să ne retragem pe 29 martie. Domnule președinte, spuneți că nu există susținere pentru o retragere fără acord, dar la fel ați spus că nu există susținere pentru Brexit. Și uh, veți fi surprinși cât de rapid se schimbă opinia publică. Domnule Timerman, spuneați că vom avea de suferit, însă dacă rămânem uh, cu acest acord așa cum este, va fi și mai rău. Și Uh, trebuie să vă spun că libertatea are un preț mare. Eu sunt primul să recunosc, uh, însă că cred, acest lucru nu cred că se va întâmpla, pentru că lucrând cu dumneavoastră, îl avem și pe domnul Blair și pe alți lideri al establishmentului uh, nostru, care au dat dovadă de dispreț până acum față de votul nostru. Am văzut ce s-a întâmplat cu atitudinea dumneavoastră față de Danemarca, față de Irlanda, când nu sunt de acord, îi face să votați din nou. Și pot să vă spun ce se va întâmpla. Vom avea o nouă extindere cu articolului 50 și poate vom depăși uh, din nou și momentul alegerilor europene și vom lupta în, această, în aceste alegeri politice. Și dacă suntem forțați să avem un al doilea referendum, s-ar putea să fiți surprinși, pentru că britanicii poate sunt pasivi, poate întârzie foarte mult, dar dacă sunt uh, împinși contra peretelui, sunt în stare să devină adevărați lei și dacă va trebui să ne luptăm pentru un al doilea referendum, atunci vom avea o majoritate și mai mare decât la primul. Gruppo... În numele grupului Europa Națiunilor și Libertății, numele grupului Europa și are domnul domnule președinte. Doi ani și jumătate de uh, mascaradă politică bazată pe o premisă greșită și anume că nu poți uh, părăsi Uniunea Europeană fără un acord. De fapt, nu era menit să fie, de la bun început era clar că nu avea să fie un acord. O vede, am văzut-o pe doamna May venind la Bruxelles, ă, aj, ă, ajungând la un acord pe care nimeni nu-l, nimeni nu dorește. Cei care vor să rămână în Uniunea Europeană nu-l vor pentru că nu vor să plece, iar cei care vor să plece din Uniunea Europeană nu-l consideră suficient de bun. Uh, ceea ce își dorește Uniunea Europeană este să uzeze adversarul, respectiv uh, Regatul Unit, pentru a, i convinge pe oameni să voteze invers. Pentru prima dată mă găsesc uh, în acord cu domnul Forhofstadt. El a spus cum să, uh, să deschidem acest blocaj din Parlamentul Britanic, votând pentru ceva pozitiv. Aveți dreptate. Doamna May între, are trei zile să vină cu un plan B. Uh, adevărul este că, și vestea bună este că avem um, un plan B, să abrogăm actul din 1972 de aderare la Uniunea Europeană și să părăsim Uniunea Europeană și să uh, adaptăm uh, zecile de mii de reglementări uh, europene la uh, propriile noastre nevoi, pe proprii noștri termeni. Parlamentul britanic are oportunitatea de a se răscumpăra dacă trădează rezultatul referendumului va distruge ce a mai rămas din încrederea în sistemul nostru democratic, care nu e foarte mare. Pot schimba lucrurile dacă vor, pot uh, lua inițiativa, pot uh, să nu vă mai întrebe pe dumneavoastră cum uh, putem noi să plecăm din Uniunea Europeană, ci să vă spună cum vom pleca. Vă pot spune că poporul britanic nu se va preda niciodată. La parola Doamna Dodds, nu iscrită. Are cuvântul doamna Dodds de la neînscriși. Domnule președinte, le mulțumesc reprezentanților Comisiei și Consiliului pentru contribuție. Aseară, în Camera Comunelor, deputații au acționat în numele poporului britanic și în mod uh, decisiv au uh, respins proiectul de acord de retragere. Au făcut-o apărând integritatea Uniunii noastre britanice, au apărat poziția constituțională a Irlandei de Nord, unitatea Marii Britanii ca piață unică și dreptul Marii Britanii la un viitor independent în afara Uniunii Europene. Deja în această dimineață aici văd că există confuzie în legătură cu poziția juridică din Marea Britanie. Se vorbește mult despre o extindere a articolului 50 sau despre organizarea unui alt referendum. Să lămuresc lucrurile. Poziția juridică e ca Marea Britanie să părăsească UE pe 29 martie 2019. Acesta este singurul element uh, clar juridic din această încurcătură. De asemenea, s-a vorbit mult despre propunerea cu privire la backstop, dar multe discuții dezinformate um, și aici UE ține uh, morțiș să obțină ce vrea. Noi, DUP-ul, nu ne dorim o frontieră controlată, însă intransigența Dublinului a liderilor europeni care au cerut tot timpul acest backstop nu ne mai lasă nicio opțiune au uh, refuzat să facă modificări juridice la acordurile de retrage și astfel instituțiile europene au provocat votul de ieri, l-au făcut să ajungă inevitabil. Toate părțile au spus că nu are cum să existe o frontieră controlată, indiferent ce se va întâmpla